voi citi acum numele celor 17 noi colegi, urmează încă unul din Olanda și după ce vă voi citi numele, am să-i rog pe colegii noi să se ridice în picioare. Sunt aici în sală și dorim să le urăm bun venit. Dragi prieteni, dragi noi membri ai Parlamentului European, vă rog să vă ridicați pentru că dorim să vă urăm bun venit. Din Bulgaria, Svetoslav Hristov Malinov, Spania, Vicente Miguel Garces Ramon, din Spania, Vicente Miguel Garces Ramón, Dolores García Hierro Caraballo, Eva Ortiz Vilea, Salvador Sedo Alabart. Patru noi membri din Spania, din Franța doi membri, Yves Cochet And Jean Roata. și Jean Roata. Din Italia, Gino Trematera. Din Letonia, Carlis Shadurskis. Din Malta, Iosef Cușieri. Din Austria, Ewald Stadler și Josef Weidenholzer. Din Polonia, Arkadiusz Tomasz Bratkowski. Din Slovenia, Zofia Mazejkukovici din Suedia, Amelia Andersdotter și Jens Nilsson. Din Regatul Unit, Antea McIntyre. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, și bun venit în Parlamentul European, unde vă așteaptă muncă grea.